Doamnelor și domnilor, mulțumesc. Știu că este o zi extrem de plină în Parlament, astăzi sunt mai multe audieri, dar i-aș ruga pe membrii să ia loc. So, good afternoon. Bună ziua! Aș dori să îi urez bun venit, doamnei comisar desemnat Elzbieta Biencovska. Bine ați venit la Parlament! Bine ați venit și dumneavoastră, domnule Buzek, președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie, o comisie în care am fost și eu membră în ultimul mandat. Și urez de asemenea bun venit membrilor comisiei dumneavoastră. Avem acum o audiere în comun între IMCO și ITRE și aș dori să îi salut și pe membrii de la comisiile Envi și jurii, comisii asociate, și membrii comisiei TRAN, care este invitată la audiere, așadar avem mai multe comisii aici prezente. Comisia IMCO este responsabilă de funcționarea pieței interne, incluzând măsuri menite să identifice și să îndepărteze obstacolele potențiale la punerea în aplicare a pieței unice, inclusiv piața unică digitală pentru promovarea și protecția intereselor economice ale consumatorilor și, de asemenea, responsabilă de politică și legislație referitoare la aplicarea regulilor pieței unice și drepturilor consumatorilor. Așteptăm cu nerăbdare să ascultăm care va fi abordarea doamnei Biencovska în aceste domenii specifice și cum ne va fi ea utilă. Dorim să știm cum intenționează doamna comisar desemnat să răspundă provocărilor din aceste domenii. Sperăm ca doamna comisar desemnat să înțeleagă preocupările IMCO referitoare la dezvoltarea ulterioară a pieței unice și uh, dorința noastră de a vedea beneficii concrete pentru, pentru întreprinderi, mai ales IMM-uri, consumatori și angajați. Aș dori acum să-i dau cuvântul colegului meu, domnul Buzek. Thank you, Vicky. Mulțumesc foarte mult, doamnă copreședintă, mulțumesc, Vicky, vă urez bun venit tuturor. Vă urez un uh, bun venit foarte călduros, doamnă comisar desemnat Elspieta Biencovska. Avem aici membrii din cinci comisii din Parlamentul European, după cum tocmai a spus colega mea, președinta Comisiei IMCO, și doresc să urez de asemenea bun venit reprezentanților societății europene, ai ONG-urilor, ai industriei, de asemenea tuturor celor care urmăresc audierea noastră, pentru că este o audiere publică și uh, o urmă, puteți urmări pe site-ul Parlamentului European. Comisia ITRE este comisia responsabilă de industrie, antreprenoriat și IMM-uri. Așadar, reprezintă o parte foarte importantă din portofoliul doamnei comisar desemnat. Dacă ne gândim la Europa competitivă, trebuie să ne gândim și la cercetare, societatea informației, rețele de comunicare, servicii, dezvoltarea rețelelor transeuropene, energie, spațiu și chiar chestiuni de climă. Toate acestea țin de responsabilitatea Comisiei ITRE. Dar unele chestiuni sunt mai importante și sunt stipulate în portofoliul doamnei Biencovska. Vor fi provocări majore în următorii cinci ani în toate aceste domenii și așteptăm cu nerăbdare să aflăm ce intenționează să facă doamna comisar pentru a le răspunde. Aș dori să vă prezint câteva detalii tehnice la început, foarte importante. Orientările privind uh, aprobarea comisiei prevăd acestei audieri, permit acestei audieri să, să se evalueze de către membrii în Parlamentul European dacă comisarea desemnată este calificată ca să fie membru în colegiu și dacă este calificată pentru portofoliul alocat. Au fost patru documente patru documente puse la dispoziția dumneavoastră. Scrisoarea de misiune a doamnei Bienkovska, declarația de interese financiare și o copie a uh, evaluării făcute de colegii de la Comisia Jurii și răspunsul la întrebările scrise, tradus în toate limbile. Care este procedura? Ca de obicei, Vom proceda după cum urmează. Doamna comisar desemnat este invitată să facă o uh, declarație introductivă, nu mai lungă de 15 minute. După aceea va mai avea 5 minute la sfârșitul reuniunii pentru concluzii. Vor fi 45 de întrebări din partea eurodeputaților din diversele comisii, dar mai ales de la IMCO și ITRE. dar și de la Envy, Jury și Tran. Însă mai puține, pentru că sunteți doar comisii asociate. E foarte important acest lucru. Știți bine. Principiul uh, audierii va fi unul de ping-pong, întrebare și răspuns. Vom avea uh, două minute pentru întrebare, trei minute pentru răspuns și vreau să vă spun că este foarte important să respectăm timpul. Deci, vom avea o toleranță de 5 secunde pentru membrii și, doamnă comisar desemnat, 10 secunde pentru dumneavoastră. Veți putea să vorbiți puțin mai mult? Deci 45 de întrebări, 1 minut întrebarea, 2 minute răspunsul și avem 3 ore în total. Prima rundă de întrebări va veni de la reprezentanții grupurilor politice. Trebuie să știți că interpretarea este oferită în 23 de limbi, așadar vă puteți folosi limba maternă. Transmitem în direct pe pagina de internet a Parlamentului, evident. Haideți acum să trecem la momentul principal al audierii noastre. Doamna comisar desemnat, Vă rog să luați cuvântul 15 minute în introducere.